micro on. Okay. Colleagues, good afternoon. Please take your... și domnilor, bună ziua. Vă rog să luați loc. Vom începe sesiunea într-un minut. Vă rog, spune președintele, să luați loc